So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir machen... Dragi colegi și dragi colegi, continuăm cu sesiunea Comisiei Econ și le mulțumim celor de la Ampul pentru participare. Trecem la punctul 8, către un cadru pan-european pentru obligațiunile garantate și voi continua în limba engleză cu permisiunea dumneavoastră. Și dau cuvântul domnului Luke, raportor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, eu vorbesc totuși germană. Poate trebuie să lăsăm timp colegilor să-și pună căștile. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și ceilalți colegi care au depus amenamente la raportul meu. Vreau să le mulțumesc și pentru climatul de lucru foarte plăcut care s-a și relaxat în uh, ultima vreme. Uh, cred că uh, pot să spun că există consens în privința faptului că nu vrem să tulburăm buna funcționare a pieței europene um, prin, prin introducerea unui cadru de reglementare pentru obligațiunile garantate. Deci și raportul meu merge pe aceeași linie. Nu vrem să lansăm niște uh, Uh, produse sau să interzicem niște, produ- uh, niște produse pe, pe, de pe piață, ci să stabilim doar clar, uh, care este cadrul în care anumite produse pot bucura de un regim de reglementare preferențial și asta în mod justificat. Deci iată care este miza și obiectivul raportului și în această direcție de altfel se orientează și majoritatea amendamentelor. Există un consens uh, foarte larg și în uh, a nu interveni uh, la, asupra obligațiunilor garantate deja existente sau emise, ci și că ne referim doar la uh, noile obligațiuni ce urmează să fie emise. Uh, aș evidenția trei elemente din, uh, din uh, raportul meu care încă reprezintă obiectul unor uh, discuții controversate. Mai întâi, uh, limita uh, acestor uh, obligațiuni garantate uh, și ceea ce eu am propus ca titlul garantate europene, European Security Notes, adică niște instrumente de asemenea acoperite, garantate, care să beneficieze de reguli preferențiale în ce privește uh, regulamentul uh, și regulile pieței bancare, dar să nu uh, beneficieze de uh, regula cea mai preferențială. Sigur că trebuie definite aceste uh, titluri europene garantate și trebuie definite mai multe clase de uh, obligațiuni care în principiu sunt obligațiuni de stat, dar există și alte concepte care pot fi discutate. Există, deci, uh, un consens, uh, consens și în privința faptului că uh, creditele pentru infrastructură și altele ar putea și ele să intre în domeniul de aplicare al instrumentului. Trebuie să vorbim și despre aspecte de competiție aici. Adică cum tratăm de, pin, de pildă navele, cum tratăm acele mijloace de transport, uh, de pildă aeronavele și trenurile de mare viteză care nu au un statut favorizat. Din punct de vedere al competiției, văd aici o, o distorsionare a competiției uh, în favoarea navelor de transport. Uh, pe de altă parte, obligațiunile garantate um, emise pentru uh, armator uh, nu, sunt, uh, nu au lichiditățile pe care le au celelalte tipuri de obligațiuni. Al doilea aspect important vizează extinderea termenului de maturizare, maturitate, așa numitele soft bullets și conditional pass-through Aici propun să admitem așa numitele soft bullets, dar să le limităm la un an. Și să nu să nici nu lăsăm această extindere, prelungire la latitudinea emitentului obligațiilor, obligațiunilor, ci să, să uh, cadă acest lucru în competența autorității de supraveghere. Așa numitele soft bullets trebuie să fie uh, supuse și unor considerente macroeconomice, zic uh, unii colegi, dar atunci uh, este foarte dificil să definim care sunt aceste condiționalități macroeconomice. Practic nu poți să, uh, nu poți să definești uh, foarte clar aceste uh, condiționalități și dacă am transfera riscul pe, pe seama emitentului, atunci s a creat niște riscuri sistemice pe care nu le-am putea gestiona. Apoi, metodele de evaluare. Aici am primit mai multe amendamente este important, după părerea mea, să nu ne concentrăm doar asupra valorilor nominale ale obligațiunilor. Unele obligațiuni au valori mult sub valoarea nominală de emisiune trebuie create stimulente simetrice, adică să se țină cont da, de creșterea valorii peste valoarea nominală. Uh, și cu asta cred că am și spus tot ce am avut de spus, domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc și trecem acum la raportorii din umbră pentru PPE. Mai întâi, Darius Rosati. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Luche pentru că a pregătit acest raport. Cred că ideea de a avea un cadru european pentru obligațiunile garantate este o idee bună. Este o piață care s-a dezvoltat foarte rapid și având în vedere că există multe diferențe, multe divergențe în regulamentele naționale, trebuie să facem un efort pentru a realiza acest cadru european mai eficient și mai robust. Pe de altă parte, acceptarea ideii generale de a lucra pe marginea acestui dosar, cred că este un pic prematur să luăm decizii în ceea ce privește elementele specifice ale acestui cadru, din cauza lipsei de informații esențiale, lipsei de informații de context în ceea ce privește piața și implicațiile potențiale ale modificărilor pe care vrem să le facem. Nu avem o evaluare de impact cuprinzătoare pentru uh, piața obligațiunilor uh, acoperite din, uh, garantate din Europa și a modului în care aceste modificări ar afecta anumite segmente ale acestei piețe. Cred, deci, că ar trebui să continuăm să lucrăm la acest dosar în strânsă cooperare cu Comisia și cu Autoritatea Bancară Europeană pentru a avea mai multe probe pentru a vedea exact cum ar putea acest regulament să afecteze funcționarea pieței. Îmi place abordarea raportorului, și anume cea bazată pe principii, care nu vrea să aibă o armonizare completă la nivelul UE, ci mai degrabă intenționează să stabilească niște reguli, niște principii care să fie aplicate la nivel european, dar care să lase în continuare spațiu de manevră pentru uh, soluțiile naționale. Și, acesta, și argumentul în favoarea acestei abordări este faptul că au existat multe cazuri pe anumite piețe naționale pentru obligațiunile garantate, care au aplicat și aplică în continuare soluții diferite. Și aceste segmente ale pieței au funcționat foarte bine timp de mulți ani. Deci dacă ceva merge bine, atunci chiar nu există niciun motiv imediat să schimbi lucrurile. Și dacă vrei să schimbi lucrurile, atunci trebuie să ai probe clare că schimbarea poate îmbunătăți situația, de la bună la și mai bună. Acestea sunt observațiile mele generale și acum o să trec la cele trei puncte menționate de raportor. În primul rând, definiția uh, obligațiunilor uh, garantate. Deocamdată nu avem o definiție clară, e foarte adevărat. Practicile stabilite folosesc directiva drept punct de plecare și domnul Luche propune să rezervăm numele de covered bonds pentru acele obligațiuni care respectă CRR. Articolul 129 din CRR care reduce sfera de aplicare pentru aceste obligațiuni uh, garantate și practic elimină din această categorie multe obligațiuni uh, garantate care au fost uh, emise în trecut, susținute de diverse categorii de active decât cele menționate în articolul 129. Sunt de acord cu domnul Luche că există diverse niveluri de risc pentru diversele tipuri de active și, spre exemplu, probabil n-ar trebui să uh, punem picior de, pe picior de egalitate obligațiunile acoperite de uh, capital de risc sau cele acoperite de stat. Pentru că acestea nu au un nivel de risc uh, asemănător. Putem discuta în continuare, dar așa cum am spus, navele și alte active care au fost folosite în anumite țări pentru a garanta anumite obligațiuni, pentru uh, împrumuturi pentru IMM-uri sau uh, împrumuturi ipotecare sau parteneriate public-private, uh, toate aceste segmente de piață au funcționat bine și poate ar trebui să găsim o soluție care să nu distrugă ceva ce a funcționat bine și eficient până acum. Dar în același timp trebuie să ținem cont și de îngrijorarea privind riscurile. Domnul Luche propune aceste obligațiuni garantate premium, care să respecte CRR, minus navele și minus împrumuturile ipotecare și toate celelalte ar intra în categoria noilor tipuri de uh, securități. Eu am o propunere de compromis. Am, putis, am putea să ne gândim la trei categorii. În primul rând, cele premium, propusă de domnul Luche, apoi uh, Uh, cele care sunt definite așa cum sunt definite în momentul de față și sunt aplicate în practică și uh, apoi uh, notele garantate la nivel european. Încă două observații și termin. Extinderea maturității. Nu pot fi de acord că extinderea maturității transferă riscul către investitori. Cred că oferă o șansă suplimentară investitorilor să-și recupereze uh, investiția și cred că ar trebui să discutăm în continuare lucrurile. Eu aș vrea să avem uh, extinderi mai mari și apoi metodele de evaluare. Atunci când vorbim despre evaluarea activelor, avem uh, practici diferite în țări diferite și acestea ar trebui probabil să fie lăsate în seama legiuitorului național. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Deja este foarte târziu pentru că întâlnirea de mai devreme s-a prelungit. O să vă rog să vorbiți mai puțin. Bun. Trecem la grupul SND. Alfred Sand. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep și eu prin a-i mulțumi raportorului pentru această abordare cooperativă și cooperantă și pentru ce a făcut pentru a găsi un compromis. Cu toții suntem de acord că un cadru european mai integrat ar trebui să se limiteze la o abordare bazată pe principii, plecând de la sistemele naționale care au funcționat foarte bine până acum și n-ar trebui să le uh, deranjăm aceste sisteme. Uh, eu vreau o abordare cu mână ușoară Plecând de la ceea ce s-a făcut până în acest uh, moment empiric, acest sector uh, s-a descurcat foarte bine și nu cred că ar trebui să ne apucăm să ne amestecăm în treaba pieței cu reguli care să uh, deranjeze piața. Compromisul de bază ar trebui să fie ceea ce a funcționat bine până acum pe piață, ar trebui să devină parte a regulilor la nivel european și nu trebuie să restrângem practicile naționale care au avut succes până acum. În ceea ce privește amendamentele, eu am venit cu doar două amendamente care se referă la ceea ce s-a discutat deja. În primul rând, definiția extinsă a obligațiunilor uh, uh, garantate. Toate acestea ar trebui să uh, fie să respecte CRR uh, și acesta nu ar trebui să aibă tratament uh, preferențial, dar ceea ce există acum ca obligațiune garantată ar trebui să rămână obligațiune garantată, nu să fie downgradată. Eu n-aș face o legătură cu regulamentul CRR, cu regulamentul privind cerințele de capital. Uh, eu cred că este un sistem destul de complex și poate afecta uh, acest uh, regulament. Comisia a publicat un studiu care merge în această direcție. În direcția de a avea o obligație o obligațiune garantată definită în uh, sistemul de rezolvare a disputelor între stat și investitor. În ceea ce privește IMM-urile și împrumuturile de infrastructură, știu că raportorul are probleme. Sunt lucruri care n-ar trebui să intre în această categorie, deși în anumite practici intră în această categorie. Cred că are oarecum dreptate dar poate ar trebui să lăsăm de, comisia să ia o decizie finală. The rock face of what is being suggested in... S-a, s-au făcut deja multe propuneri, putem uh, să ne ocupăm de preocupări, dar deocamdată subiectul ar putea rămâne deschis, ceea ce s-ar putea să nu fie pe placul raportorului. Apoi, um, scadența. Înțeleg că ar trebui să fie limitată și nediscreționară, dar uh, vorbim despre Germania, Luxemburg, Austria și Spania. Și situația se schimbă și în aceste state. În toate celelalte uh, state avem aceste soft bullets. Și eu aș fi în favoarea extinderii acestor uh, obligațiuni garantate uh, Uh, în conformitate cu uh, definițiile pe care le avem. Pentru că nu vorbim de ce se întâmplă în, uh, în Franța. Unul din amendamente exclude aceste obligațiuni, pentru că nu vorbim de împrumuturi ipotecare și eu nu, nu pot să merg pe această idee, pentru că dacă practica din Franța a, reprezintă 30-40% din piață și a funcționat bine până acum, de ce să o schimbăm? Și asta este mm, chiar ideea. Dacă funcționează, atunci preluăm, uh, preluăm și noi ideea. Nu cred că ar trebui să punem la îndoială ceea ce face piața, dacă piața funcționează bine. Fără să aduc atingere la uh, argumentele bune ale raportorului. Și apoi există niște amendamente legate de ce ar putea fi inclus în uh, această, uh, acest grup de activă. Cred că nu ar trebui să menționăm uh, probleme cu navele dacă navele au fost folosite până acum, bine mersi, fără niciun fel de probleme. Mulțumesc, Alfred. Cora nu este aici pentru liberal, dar am înțeles că doamna Viring ia locul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doresc să cer scuze numele Corei pentru că la această oră are alte obligații. Dorește să mulțumesc raportorului pentru acest proiect și pentru amendamentele de compromis uh, propuse, pentru că a ținut seama și de câteva din amendamentele ei. Este important să sublinieze că piața obligațiunilor garantate funcționează bine în Europa și cadrul uh, național uh, pentru acest proces a fost stabilit cu multă vreme în urmă. În țările de jos, în 2015, a fost revizuit acest regulament, dar este important să verificăm dacă este posibil trebuie să se creeze un cadru mai integrat pe plan european pentru obligațiunile garantate, care să se bazeze pe bune practici, care să fie identificate de către BI și uh, în uh, regulamentele publicate încă în 2014. Sugestia BEI este că acest cadru să se bazeze pe standarde de calitate ridicate, pe bune practici, să se țină seama de formulele care funcționează pe plan național, fără a crea perturbări pentru că, până la urmă, particularitățile fiecarei jurisdicții trebuie să fie respectate, dar să existe și un grad uh, suficient de flexibilitate. De asemenea, uh, povara administrativă care este inutilă ar trebui să fie evitată, pentru că în ce privește ESN-urile, titlurile garantate europene, raportoarea din umbră se întreabă dacă um, nu ar trebui să fie solicitat un studiu de impact din partea Comisiei, ar putea să ducă la o mai bună înțelegere a modului în care titlurile garantate europene, ESN, ar duce la o îmbunătățire inclusiv a activității IMM-urilor fără să creeze probleme pentru obligațiunile garantate uh, tradiționale. Raportoarea din umbră din partea grupului ALDE așteaptă cu interes uh, discuțiile următoare pe marginea acestui raport. Mulțumesc foarte mult! Din partea grupului GUE, Miguel Viegas. Foarte pe scurt. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja. Dorim să mulțumim raportorului pentru activitatea sa. Uh, noi, uh, uh, în ce privește obligațiunile garantate, suntem de părere că ceea ce a funcționat bine ar trebui să fie păstrat. De aceea sprijinim ceea ce s-a spus în acest sens. Iar în ce privește crearea uh, denumirii titluri garantate europene, avem uh, unele dubii, pentru că este vorba despre un instrument hibrid dacă uh, analizăm propunerile care s-au făcut. Iar în ce privește securitizarea obligațiunilor garantate, era vorba despre crearea de garanții care purtau o pecete europeană și piața avea încredere în acest tip de obligațiuni. Acum, poate că această garanție nu ar mai corespunde valorii propriu-zise a produsului. Tocmai de aceea, eu cred că avem o diferență de opinie dar vom participa în continuare la activitatea de elaborare a raportului uh, prin intermediul de amendamente de compromis. Pentru că uh, sper să putem ajunge până la urmă la soluția corectă, să păstrăm obligațiunile garantate așa cum au fost au funcționat până acum. Îi dau cuvântul acum domnului Sven Gigol din partea verzilor. Intervenție fără microfon din sală. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Și noi dorim să mulțumim colegului pentru foarte bună colaborare, mulțumim din acest punct de vedere raportorului. Noi, în ce privește linia uh, generală, suntem de acord. Am spus că până acum această piață a funcționat în esență bine, de aceea uh, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce dorim să uh, configurăm pe plan european, astfel încât să nu creăm probleme până la urmă. Dar în ce privește obligațiunile garantate, trebuie să stimulăm unitatea capitalului. Tocmai de aceea salutăm faptul că și Comisia și EBA au făcut propuneri din acest punct de vedere. Trebuie să avem un acces pozitiv Dincolo de asta, mi se pare că ar fi decisiv atunci când dorim să uniformizăm lucrurile pe plan european, să fie aplicate standarde ridicate, să nu se dilueze standardele. Acest lucru este foarte important din punct de vedere al principiilor. Dincolo de asta, există și întrebări care au rămas deschise în unele detalii în principiu, împărtășim uh, rezervele raportorului în ce privește criteriile de favorizare în cadrul regulamentului privind resursele proprii. Um, aici, uh, în ce privește uh, utilizarea navelor, nu trebuie să se ajungă la un eșec pentru că ar fi fost posibilă o asemenea evoluție care ar fi creat distorsiuni pe piață. Deci propunerea din partea grupului ALDE de a avea întâi un studiu de impact mi se pare a fi calea fericită. Am putea să cădem de acord din acest punct de vedere. După aceea, evaluarea uh, la prețurile pieței până acum uh, nu a fost un instrument folosit, pentru că o asemenea evaluare ar putea să ducă la o mai mare insecuritate și la eforturi birocratice ar scumpi până la urmă produse care până acum au fost destul de simple și au funcționat tocmai de aceea foarte bine. Deci, dacă nu ai gânduri ascunse, trebuie să ne gândim că o evaluare diferențiată a prețurilor de piață, a obligațiunilor uh, care sunt titluri de stat, ar putea să creeze uh, probleme. Nu e nevoie să încercăm să reglementăm aici așa ceva, dar cred că până la urmă vom ajunge la soluții de compromis binevenite. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna von Storch din partea FTD nu este prezentă. Domnul Anemans. Da, eu trebuie să spun la, la revedere colegului Luke, Pentru că eu uh, mi-am imaginat uh, altfel acest proiect de raport, m-am gândit mai puțin la uh, obligațiunile garantate, m-am uh, gândit mai degrabă la uh, o concentrare pe definire, transparență, convergență voluntară. Doar atunci aș putea fi de acord, dar, dar analizând amendamentele și propunerile de compromis, constat că uh, Eh, eh, există eh, un interes de a conferi Comisiei Europene o mai mare putere de influențare. Deci aici se renunță până la urmă la anumite definiții, se încearcă o corecție a distorsiunilor de pe piață, inclusiv cu posibilitatea de a impune statelor anumite măsuri. De fapt, ne îndepărtăm de ceea ce noi am fi putut să susținem inițial. Deci, prin proiectul inițial ni s-a părut a fi acceptabil, dar în, prin amendamente și propunerile de compromis uh, ne îndepărtăm. Îi dau cuvântul și doamnei uh, Perez, dar uh, un singur minut, pentru că dorește să intervină și comisia și dorește să mai intervină și raportorul, și iar interpreții ar fi trebuit să lucreze numai până la ora 12. Mulțumesc, doresc să mă refer la trei aspecte trebuie să ne îndepărtim de principiul că trebuie să menținem această piață um, funcțională um, și să modificăm ceva ce funcționează bine și um, să încercăm să operăm modificări specifice activității din țara din care uh, provine raportorul. Pentru că Aici trebuie să finanțăm până la urmă obligațiunile garantate în o formulă care a funcționat bine și în alte țări. Altă observație. Dacă este vorba de datoriile suverane, încă nu avem propuneri de compromis care să fie acceptabile din punct de vedere eh, al grupului SJD. Iar eh, după aceea, întrebarea pusă de Sven Giegold, dacă eh, dacă trebuie să trecem de la o valoare nominală la o valoare de piață. Din acest punct de vedere, cred că ar fi util un studiu de impact, având în vedere volatilitatea piețelor. Deci, ce se întâmplă dacă există um, o recesiune pe uh, piețele financiare. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum comisiei, domnul Lidie Vilero. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noi salutăm această uh, propunere de raport pentru că, până la urmă, obligațiunile garantate trebuie să fie o formulă care să funcționeze stabil în sectorul financiar din Uniunea Europeană. Sigur că trebuie să recunoaștem și beneficiile unei armonizări pe plan european, dar nu trebuie să compromită buna funcționare pe plan național. Studiul pe care l-am publicat recent ajunge la concluzia că beneficiile unui cadru armonizat uh, ar putea să spărească costurile. Trebuie să vedem cum putem produce această armonizare, valorificând sistemele naționale care funcționează bine și um, vom uh, publica intențiile noastre uh, în revizuirea pieței de capital la jumătate de perioadă, ceea ce urmează să fie publicat uh, săptămâna viitoare. Iar în ce privește obligațiunile garantate, sunt și cele care se califică pentru un tratament preferențial în cadrul regulamentului privind resursele proprii. Deci, există posibilitatea acestui tratament preferențial pentru obligațiunile garantate eh, cu maximă securitizare și eh, sunt recunoscute totuși ca obligațiuni garantate, ca o sursă de investiții, eh, inclusiv pentru eh, bănci. Iar înainte de a schimba sistemul, trebuie să vedem dacă nu, um, schimbarea nu ar produce um, distorsiuni pe piața financiară. Iar în ce privește introducerea unui instrument numit European Secured Notes, titlul garantate europene, de asemenea trebuie să analizăm uh, impactul pentru că structurile de tip pass-through condiționat trebuie să fie în continuare analizate și cele numite soft bullets. Trebuie să uh, analizăm situația lichidităților sau a refinanțărilor în situații dificile pe piață. Pentru că nu, în clipa de față, pe plan european, aceste formule nu sunt uh, reglementate trebuie să vedem în ce măsură aceste structuri ar trebui să fie folosite într-un cadru uh, robust uh, care să uh, permită activitatea prin obligațiuni garantate. Deci urmărim în continuare discuțiile pe marginea acestui raport, să vedem dacă trebuie să avansăm printr-o propunere legislativă sau nu în acest domeniu, ca să nu producem distorsiuni și să nu uh, creăm probleme pentru acest instrument foarte important. Mulțumesc, îi dau cuvântul uh, acum în final din nou raportorului. Voi vorbi în engleză ca și majoritatea colegilor, dați-mi voie să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această discuție, pentru observațiile lor, pentru sugestiile făcute și dați-mi voie să comentez câteva subiecte care au fost menționate. Ceea ce a sugerat domnul Rosati, o abordare prin o categorie de trei tipuri de obligațiuni, așa cum uh, a uh, expus și uh, vorbitorul din partea Comisiei, există deja aceste trei tipuri dar uh, printr-o uh, definire uh, prin soluții semantice am putea până la urmă să reducem la două categorii. În ce privește credibilitatea angajării prin nave, sigur că Trebuie să există anumite argumente, dar uh, garanțiile franceze care au fost uh, menționate uh, sunt avute în vedere în formulele de compromis pe care le negociem. Deci apreciez valoarea acestui sistem al garanțiilor rezidențiale dar să ținem seama și de recomandările Băncii Europene de Investiții, dacă putem să extindem acest tip de garanții în cazul în care ar apărea probleme prin uh, principiul dublului recurs. Deci, din acest punct de vedere, acest tip de garanții ar putea să fie totuși eliminate din CRR. După aceea vorbeam că există pe piață și formulele CPT și soft bullets. Argumentul că au funcționat bine până acum și de ce ar trebui să schimbăm, trebuie să Vă gândiți că și în 2007 am fi putut să eh, spunem că lucrurile funcționează bine și ați văzut că după aceea au apărut probleme. Iar dacă pe viitor ar apărea din nou probleme de risc sistemic, trebuie să avem și măsurile de contracarare în legislația noastră Trebuie să definim foarte clar care obligațiuni uh, um, uh, au funcționat bine și uh, ar fi necesitat niște garanții preferențiale de, de asemenea, în ce privește prelungirea scadenței, trebuie să ținem seama de evoluțiile macroeconomice. Este o chestiune care merită să fie analizată și discutată în uh, întâlnirile cu raportorii din umbră. Studiul de impact, așa cum a fost propus de către colegii din ALDE, ca și de Darius Rosati, ar putea să fie o cale fericită pentru a analiza chestiunile care sunt încă controversate, dar să ținem seama de faptul că este un raport de inițiativă care nu va avea putere de legiferare la un moment dat. Noi ridicăm uh, niște semne de întrebare, ne formulăm preocupările în legătură cu o situație pe piață. De asemenea, nu uh, există o presiune a timpului în ce privește modificarea legislației. Dar este uh, o piață care este supusă schimbării. Iar în ce privește ESN-urile, titlurile garantate europene, există o șansă pentru antreprenori să investească proiecte uh, în care nu pot să beneficieze de anumite aranjamente instituționale de care alte proiecte au beneficiat, ca de pildă instituțiile de dublu recurs sau de supervizare, supraveghere publică. Și acest instrument ESN ar putea să devină o șansă pentru antreprenori să utilizeze proiecte care nu se califică pentru obligațiunile garantate sau uh, alte uh, produse care au beneficiat de uh, alte tipuri de soluții. Deci, am depășit mult timpul și vom continua în uh, ședința raportorilor din umbră în această după-amiază, în care nu vom avea nevoie de interpretare. Mulțumesc și interpreților pentru că au depășit timpul prevăzut. În plen vom vota în iulie. La diverse nu am nimic pe agenda. Următoarea reuniune 8 iunie între orele 9 și 12.30. Încheiem ședința.